Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai. Dragi colegi, stimați deputați, stimați invitați, doamnelor și domnilor, este pentru mine o onoare să prezidez sesiunea de după amiază a acestei întâlniri împreună cu colega mea, Patrița Toia, de la Comisia ITRE. Vom prezida, coprezida întâlnirea noastră de după amează, pe care o sperăm la fel de fructuoasă precum cea de dimineață. Haideți să începem cu cea de-a doua sesiune, o politică europeană a energiei pentru creștere sustenabilă și competitivitate. Facem față unui număr mare de provocări. Trebuie să fim vigilent pentru a avea un nivel mare de integrare pe piața europeană a energiei pentru a furniza energie sigură și la prețuri abordabile atât pentru companii cât și pentru gospodării și de asemenea trebuie să nu precupețim niciun efort pentru a reduce cât mai mult emisiile de dioxid de carbon. Toate aceste obiective nu pot fi atinse decât datorită unor eforturi comune. Dacă doriți, adresați întrebări oratorilor după prezentările dumnealor, vă rog să completați foaia galbenă care v-a fost distribuită, așa vom putea să vă dăm cuvântul. Domnul Tajani va întârzia, din păcate, va sosia abia peste vreo 20 de minute, așadar am să-i dau cuvântul domnului Berer, director general al Business Europe. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă mulțumesc frumos pentru invitație și vreau să mulțumesc uh, Parlamentului Lituanian și Parlamentul European pentru organizarea acestei dezbateri. Este o idee foarte bună, de actualitate și e bine că se discută practic înaintea lor unor hotărâri importante atât la comisie pe 22 ianuarie, cât și înainte de întâlnirea Consiliului și înainte de viitoarele alegeri. Cum spuneam, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ne permiteți să ne spunem punctul de vedere clar și respectat, pentru că știți că um, miza este foarte mare uh, pentru companiile europene, pentru angajatorii europeni în ce privește energia și ar trebui să fiți atenți la mai multe aspecte pentru că există probleme care s-au ivit din cauza gestionării până în prezent. Noi considerăm că politicile ar trebui să fie reorganizate, pentru că în caz contrar nu vom putea să reindustrializăm continentul sau cel puțin să menținem o bază industrială suficientă dacă nu se fac modificări în politica energetică. Deci există mai multe probleme cărora trebuie să le facem față. O evidență mai întâi. Prețurile mari la energie. Știm cu toții că prețurile pentru electricitate și gaz au crescut foarte mult în Uniunea Europeană și am văzut că în restul lumii, unde se află principalii noștri concurenți, prețurile mai degrabă au scăzut. 37% uh, creștere în țările OCDE între 2005 și 2012, pe când în Statele Unite prețurile au scăzut cu 4%, ceea ce, bineînțeles, din punct de vedere al competitivității, este foarte important. Și avem o situație asemănătoare, dacă nu și mai neagră, în ce privește prețurile la gaz. Cum spuneam, situație foarte similară și dacă vorbiți cu directori executivi ai companiilor, și eu fac asta foarte des, există două motive pentru care nu vor să investească în Europa deocamdată și unul este costul energiei, Bineînțeles, problema este mult mai complexă, dar dacă le cer să numească două uh, obstacole, uh, ei spun că e vorba despre prețul energiei și accesul la finanțare. Deci prețurile mari la energie, vedeți, sunt un impediment. Apoi există aceste ținte în uh, ce privește mediul care se suprapun și care au efecte de uh, alterare a mesajelor pe care le trimite. Am auzit dezbaterea despre uh, backloading și știți că uh, prețul tonei de carbon este foarte scăzut în ultimul moment, în ultima vreme, dar se explică acest lucru din cauza crizei economice, în primul rând, dar în al doilea rând și din cauza faptului că există atât de multe scheme de finanțare a energiilor regenerabile. Dacă tot suntem la cifre, asta înseamnă 870 de milioane de tone din cauza crizei și mai mult de 100 de uh, milioane pentru energiile regenerabile. Și un al treilea lucru pe care aș dori să-l menționez și după aceea am să vin la răspunsuri. E vorba despre lipsa de coordonare între statele membre. Am putut să constatăm că suntem într-o situație în care piețele energetice din Europa Uh, sunt într-un trend ascendent, mai mult ca niciodată, dar nivelul de coordonare uh, lasă mult de dorit. Pot să vă dau un singur exemplu, poate cel mai bun. E vorba despre piața olandeză. Este o piață care are o impact foarte mare. Hm? um, interpretul reia, deci e vorba despre tranza, uh, tranzacția, um, uh, tranziția uh, din Germania de la uh, energia nucleară către energiile regenerabile. Și dacă ar fi să scriem o istorie a um, energiei și aprovizionării cu energie în Europa și dacă v-ați uita așa din elicopter la continentul european și la continentul american, veți putea să faceți anumite constatări. Noi producem energie uh, la un preț mai mare și nu foarte profitabilă. Iar în Statele Unite energia este mai curată, mai ieftină și companiile reușesc să obțină profituri. Deci e totuși o problemă conceptuală aici pe care trebuie să o soluționăm. Deci Business Europe în ansamblul ei a pus la punct șapte recomandări clare pentru a rezolva aceste probleme. Prima și cred că am menționat-o, este că ar trebui să existe un mai bun echilibru între politica uh, de protecție a mediului și competitivitatea costurilor. Ar trebui să avem ținte care să garanteze competitivitatea, dar și aprovizionarea. Și, bineînțeles că trebuie să ne uh, Uh, îndeplinim misiunea în ce privește uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar eu cred că ne-am concentrat prea mult asupra acestui aspect și am pierdut din vedere competitivitatea costurilor și securitatea aprovizionării cu energie. Noi credem că toate cele trei ar trebui să fie tratate pe picior de egalitate și nu vom putea să facem acest lucru decât dacă fixăm ținte și în ce privește competitivitatea costurilor. Pentru că trebuie să reducem uh, prăpastia care ne desparte de principalii noștri concurenți. Apoi, știu că sunt mulți deputați care au o viziune diferită și care consideră că ar trebui nu să avem trei obiective diferite, ci una singură, o singură țintă, un singur obiectiv în ce privește reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon. Și e mai bine să trimitem mesaje corecte și clare care să dea certitudine investitorilor. Acest lucru nu înseamnă că noi Uh, nu înțelegem uh, beneficiile energiilor regenerabile, dar noi nu ne dorim să existe un sistem permanent de subvenționare a acestor surse de energie. E bine ca ele să uh, ajungă pe piață, dar nu e normal să fie atât de mult subvenționate. Și vă dau din nou un exemplu. Îmi pare rău că e tot din Germania, dar acolo am cifre bune pentru că este o piață mare. Calculele arată că dacă Germania vrea să-și reducă emisiile de dioxid de carbon cu o tonă folosind panourile solare, acest lucru o costă pe puțin 600 de euro. Deci nu știu cât este de rentabil într-un sistem rațional, așa ceva nu s-ar întreprinde. Deci trebuie să faceți ceva în această privință. Acestea fiind zise, vreau să insist asupra faptului că avem nevoie de o singură țintă în ce privește emisiile trebuie să ne fixăm niște obiective adecvate pe măsura um, a ceea ce este fezabil. Dacă vă uitați puțin în trecut și la ce a făcut deja Europa, ceea ce este foarte mult, asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm, dar totuși noi ne-am luat angajamentul să atingem acest obiectiv, minus 21% până în 2020 și suntem de acord cu acest obiectiv, suntem de acord să sprijinim și atingerea obiectivului fixat pentru 2030, dar cum vom face dacă nu se face nimic pe plan mondial? Nu e de la sine înțeles, totuși noi suntem convinși că e bine să ne păstrăm angajamentele în ce privește sistemul ETS, care rămâne un sistem foarte bun. Însă, trebuie să ne adaptăm la ceea ce ceilalți sunt dispuși și capabili să facă. Pentru că știți foarte bine că nu vom putea salva lumea uh, uh, așa noi singuri. Știm că în alte părți ale lume uh, emisiile se măresc, deși la noi, cum am spus, aproape că am ajuns acest obiectiv de 21%. S-a spus că până în 2030 ar trebui să reducem cu încă 5 puncte procentuale, dar chiar dacă am ajunge la zero, asta nu va schimba soarta lumii. Repet, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne respectăm promisiunile și angajamentele, dar gândiți-vă ce prețuri aveam la energie mai devreme și experiența și exemplele concrete ne-au demonstrat că nu am atins rezultatele pe care ne-am fi dorit să le vedem. Cu alte cuvinte, nu am reușit să ajungem la un acord global ambițios. Ce am constatat la Varșovia recent și mă bucur de faptul că pentru prima oară reprezentanța uh, uh reprezentanta companiilor europene a putut să participe la negocieri, dar, cum spuneam, am văzut acolo uh, India și China care ezitau, am văzut că Japonia de la minus 25 a ajuns la plus 3 în termeni reali, cred că era minus 5, dar oricum totul depinde de anul de referință. Pe ansamblu se ajungea la 28%. Deci noi ne dorim să se fixeze un obiectiv realist pe care vrem să-l sprijinim. Așa cum vedem noi lucrurile, minus 40 nu este un obiectiv realist, este mult prea mult și am spus că ne mai dorim ca acest uh, obiectiv să poată să fie ajustat în funcție de cum evoluează negocierile pe plan mondial. Cu alte cuvinte, dacă mai multe țări decât ne-am aștepta acum ar putea să semneze un acord global, atunci vom putea să dăm și noi dovadă de mai multă ambiție pentru că nimeni nu-și fixează așa niște obiective uh, rigide. Trebuie să fim flexibili, nu trebuie să comitem aceeași greșeală ca și la Copenhaga. Am mai spus că ne dorim să se mențină sistemul ETS, este piatra de temelie a întregului edificiu. Știm că există probleme, mai ales din cauza crizei economice, dar este un sistem care se împacă foarte bine cu piețele și nu am uh, exclude ipoteza ca pe viitor, după 2020, să um, evolueze altfel piețele. Dar dacă acest lucru ar trebui să se întâmple, ar trebui ca um, totul să uh, decurgă lin și să nu fie um, impus de către decizii politice luate pe termen scurt și v-am mai spus că suntem foarte sceptici în ce privește acordarea de subvenții pentru energiile regenerabile. Ne-am dorit să existe o renunțare la aceste subvenții uh, în mod gradat, pentru că reprezintă costuri uriașe, este un factor de distorsionare și noi ne-am dorit, cum spuneam, să existe scheme de sprijin, dar nu uh, subvenții permanente. Revenind la coordonare, credem că vom avea nevoie de un sistem obligatoriu de coordonare. V-am dat acest exemplu al tranziției din Germania. Ar trebui să existe niște consultări obligatorii. Va rămâne competența statelor membre. Nu pune nimeni sub semnul întrebării acest lucru. Nu cerem aici mai multă Europa, ci o Europa mai bună și cred că ați constatat și dumneavoastră că este neapărat nevoie de mai multă coordonare între politicile naționale, cel puțin în ce privește energia. Încă un aspect care mi se pare important. Atunci când spun că ETS este sistemul potrivit, cred că ar trebui să faceți aminte cum a fost el conceput, nu ca un instrument fiscal, ci ca un instrument de piață. Ori, în ultima perioadă am asistat la alianțe între miniștri de finanțe care uh, criticau acest instrument. Dar, încă o dată, nu s-a dorit crearea unui instrument fiscal, ci a unui instrument de piață. Și banii obținuți din sistemul ETS ar trebui să fie reinvestiți în industrie pentru ca aceasta să rămână competitivă pe plan mondial sau ar putea să se transforme în investiții directe, în cercetare și dezvoltare, de exemplu, tocmai pentru a putea inventa acele tehnologii de care vom avea nevoie pentru a atinge aceste obiective pe care ne-am dorit cu toții să le putem uh, atinge. O ultimă remarcă. E foarte important să ne diversificăm sursele de aprovizionare Bineînțeles, trebuie să ne diversificăm pe viitor, dar trebuie să ne gândim și la mixul energetic actual și de ce să nu includem și gazul de șist. Era un subiect pe ordinea de zi a parteneriatului oriental. Sunt raționamente economice care justifică această alegere, dar nu numai, și strategice. Știm că acest tip de gaz va juca un rol major pe viitor și știm că sursele noastre tradiționale de energie sunt uh, pe cale de a se epuiza și gazul de șist și petrolul din șisturi nu trebuie excluse. În încheiere, eu cred că ar trebui să găsim acest echilibru pentru a putea reindustrializa Europa între protecția mediului și uh, energie, dar bineînțeles că nu va fi suficient. Este nevoie și de o deschidere a piețelor și de mai multă coordonare și de piețe ale muncii mai flexibile, dar asta este o altă poveste. Politica energetică este oricum parte integrantă și a uh, uh, compactului fiscal și vă mulțumesc pentru atenție. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ponui. Mulțumesc foarte mult domnului director general Marcus Bayer. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și îmi dau seama că vom avea multe întrebări pentru că ați venit cu o perspectivă complet diferită și, având în vedere că domnul Taiani nu a venit încă, aș dori să dau cuvântul acum uh, domnului Cornelis Bloch, profesor de la Universitatea din Utrecht. Dânsul ne va vorbi despre energiile regenerabile și uh, echilibru durabil uh, energetic. Domnul Bloch, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a uh, vorbi despre sursele regenerabile de energie și viitorul durabil al energiei în Europa. Ce aș dori să fac în această prezentare? Vreau să vorbesc despre trei puncte. În primul rând, care ar putea să fie contribuția energiei regenerabile în 2030? Un alt punct discutat adesea. Cum putem integra energia regenerabilă în sistemele de energie electrică și, în al treilea rând, cum putem încuraja, cum putem promova energia regenerabilă și mai mult. Prima întrebare. Care ar putea să fie contribuția energiilor regenerabile în 2030? Pentru a răspunde la această întrebare am creat un model, un model global pentru a vedea cât de repede se poate dezvolta un nou tip de energie, luând în calcul uh, tot tipul de constrângeri de natură economică, tehnică și așa mai departe. Nu am să intru în amănunte în ceea ce privește crearea modelului, dar am să vă prezint uh, un grafic. Un, puteți vedea așadar pe acest diapozitiv un scenariu care merge din anul 2000 până în 2030. Mă tem că chiar în spatele sălii s-ar putea să nu vedeți foarte bine acest grafic, dar uh, dați-mi voie să vă explic. E vorba de consumul total de energie. După cum puteți vedea, acesta scade grație măsurilor uh, luate pentru a eficientiza consumul de energie. Am acordat o atenție considerabilă acestor măsuri. Nu am să intru în detalii pentru că cu siguranță domnul uh, Bowie va vorbi mai multe despre acestea. Puteți vedea pe acest grafic care va fi contribuția energiilor regenerabile. În 2030 uh, putem ajunge la o pondere de 40% pentru energiile regenerabile. E o estimare care se încadrează foarte bine în uh, așteptările noastre de acum. Dacă puteți vedea, dacă puteți observa uh, diferitele surse, constatați că sunt multe surse foarte diferite care își aduc aportul. Puteți vedea în albastru chiar jos energia eoliană, onshore și offshore, în, cu culoarea galbenă și uh, portocaliu puteți vedea sursele de energie solară pentru producerea de energie termică, energia geotermală aduce de asemenea o mică contribuție, o contribuție importantă o aduc uh, biocombustibilii uh, și un uh, rol important aici îl joacă energia obținută din uh, valorificarea deșeurilor și din valorificarea culturilor um, pentru biocombustibili. E un amestec foarte variat, prin urmare, energia electrică ocupă o parte importantă în consumul energetic. Putem uh, astfel obține mai multă energie din surse precum energia solară sau energia eoliană. În concluzie, putem ajunge la o pondere de 40% din surse regenerabile. Puteți observa că această pondere a energiilor regenerabile diferă de la sector la sector. De pildă, în sectorul construcțiilor, acestea pot aduce o pondere mai mare, mai mică în industria producătoare sau în transport. Și asta pentru că ne așteptăm uh, ca în viitor uh, consumul să crească inițial în aceste două sectoare, după care va înregistra o tendință descendentă. Dar oricum, ideea este că uh, ponderea adusă de energiile regenerabile poate crește în toate sectoarele. Haideți să privim acum care sunt costurile Linia de sus reprezintă investițiile. Prin urmare, ce trebuie investit în fiecare an pentru a ajunge la această pondere? Puteți constata că sunt investiții considerabile. Trebuie să investim 2% din PIB pe an pentru a ne atinge acest obiectiv. Și nu e vorba doar de energii regenerabile, e vorba și de eficiența energetică aici și de mm, consolidarea rețelelor, cercetare și dezvoltare. E pachetul în ansamblu, așadar, care are nevoie de o investiție de 2% din PIB pe an. Puteți vedea de asemenea că uh, se fac și economii, linia cu albastru, linia de jos. Putem evita astfel achiziționarea de combustibil fosil și rezultatul net îl reprezintă linia verde. Puteți constata că în primul deceniu și jumătate asistăm la investiții nete, după care putem vedea um, un randament considerabil. Bineînțeles, totul depinde de evoluția prețului la petrol. Nu am inclus însă aici prețul pentru dioxid de carbon. Prin urmare, dacă am include și prețul la dioxid de carbon, randamentul ar crește și mai mult. Evident, uh, scăderea emisiilor uh, joacă un rol important în acest scenariu. În 2030, emisiile de dioxid de carbon vor fi cu 50% mai scăzute decât în 1990. Uh, Ajung astfel la următoarea întrebare. Cum putem integra energiile regenerabile în sistemele de energie electrică? Nu am să intru în uh, amănunte aici. Am să vă arăt în primul rând un grafic care prezintă o imagine um, a sistemului de energie electrică la ora actuală. Puteți uh, uh, spune că e un scenariu tipic pentru Germania la ora actuală. Cum arată producția de energie în uh, ianuarie, de pildă, la începutul acestui an? Puteți vedea că e o schemă tradițională. Iată cum stau lucrurile într-o săptămână obișnuită în Germania. Puteți vedea care este tiparul zilnic, în timpul zilei crește cererea, aceasta scade în timpul nopții, puteți vedea chiar sus, o mică parte este produsă uh, din energie solară și energie eoliană, bineînțeles energia solară este una minimă în timpul iernii, după care puteți vedea cum se produce grosul energiei. Uh, pentru aceia dintre dumneavoastră care ați mai văzut aceste diapozitive până acum, e un tipar cunoscut. Uh, porniți de la opțiunile pe care le aveți la dispoziție după ce eliminați energiile regenerabile. Uh, în primul rând, energia nucleară în roșu, după care cărbun, uh, cărbune brun, lignit, într-un maro deschis, huilă, maro închis, gaz, un portocaliu. Iată în timpul nopții, centralele tradiționale uh, pe bază de gaz sunt uh, oprite, sunt repornite dimineața. Iată o imagine pe care ați fi putut să o vedeți în urmă cu 10 ani, dar și în ziua de astăzi, într-o săptămână de iarnă, cu, nu, prea, cu foar, nu foarte mult soare și nu foarte mult vânt. Haideți să privim acum un alt uh, tipar. Uh, cum stau lucrurile în luna iunie? Iunie, luna acest an, în, tot în Germania. Și cum se produce energia în această săptămână din luna iunie? Imaginea e complet alta. Puteți vedea că se produce multă energie solară în timpul zilei și companiile știu uh, deja acest lucru. Nu prea uh, e loc pentru gaz natural. Vedeți că acea linie portocalie aproape dispare. Puteți vedea că centralele pe bază de cărbune sunt oprite um, și la sfârșit de săptămână chiar uh, trebuie diminuată contribuția uh, centralelor nucleare. Trebuie să observăm câteva lucruri. În primul rând, tiparul sarcinii restante e mult mai stabil decât în trecut. Diferența dintre uh, sarcina în timpul zilei și în timpul nopții uh, e mult mai mică. În plus, putem asista la o evoluție destul de lină în ceea ce privește producția de energie. Nu mai putem spune că producția de energie solară sau energie eoliană um, înregistrează fluctuații majore și trebuie să ne adaptăm la fiecare 10 minute. Lucrurile nu mai stau așa. Interesant uh, și important de știut este uh, că în această situație, prețurile la energie au fost mult mai mari și având în vedere aportul crescut din partea energiei eoliene și energiei solare, prețurile au scăzut considerabil și puteți vedea în această imagine. Iată, prețurile în Germania la energie, grație energiilor regenerabile, sunt mult mai scăzute decât odinioară. Dar și în alte țări uh, învecinate, Uh, de pildă în Olanda, uh, prețurile scăzute în Germania au repercursiuni și aceste țări învecinate se plâng de prețurile scăzute la energie în Germania. Puteți să vă închipuiți ce se va întâmpla dacă aveți tot mai multă energie solară în sistem. Puteți vedea în această imagine um, că odinioară aveați un tipar, o, aveați un model cu un singur vârf. Acum avem um, acel model numit modelul Camila, cu două vârfuri uh, pe zi. În plus, um, uneori se poate înregistra chiar un vârf în timpul nopții pentru centrale tradiționale. Și un consum scăzut pe timpul zilei. Vorbim așadar de modificări considerabile în ceea ce privește sistemele energetice la ora actuală. Acestea vor opera într-un mod uh, complet diferit de felul în care operau până acum. Germania și alte state vorbesc de creșterea uh, ponderii pe care o au energiile regenerabile, poate chiar dublarea acestei ponderi. Trebuie, prin urmare, să facem față provocării de a împăca cererea cu oferta. E nevoie de flexibilitate aici. Iată opțiunile pe care le avem la dispoziție. Care sunt opțiunile de flexibilitate în ceea ce privește sistemele energetice? În primul rând, flexibilitatea um, aprovizionării. Uh, iar acest lucru ar trebui să fie valabil pentru toate tipurile de centrale, nu doar pentru centrale convenționale, ci și pentru centralele pe bază de energie regenerabilă. Acestea trebuie să fie flexibile. Uh, turbinele eoliene și uh, celulele fotovoltaice trebuie să-și aducă aportul la sistem, așa cum trebuie să facă și celelalte centrale. Pe de altă parte, trebuie să vorbim și de flexibilitate pe uh, partea cererii. Există multe posibilități aici și în ceea ce privește consumatorii casnici. În viitor vom vorbi de tot mai multe vehicule electrice, ar trebui să asigurăm un preț căzut și pentru alimentarea acestora. La ora actuală, probabil cel mai important element îl reprezintă rețeaua. Putem da dovadă de flexibilitate folosind energia pe care o producem acum, aici, într-un alt loc. Extinderea rețelei este, prin urmare, un punct foarte important. Și în ultimul rând trebuie să vorbim de stocarea energiei. Este un punct adesea scos în evidență, dar din punct de vedere economic nu e neapărat prioritar. De asemenea, uh, convertirea energiei în gaz nu e o opțiune viabilă pe termen scurt, poate peste 20 de ani, dar la ora actuală putem uh, într-adevăr să uh, jonglăm cu opțiunile pe care le avem la dispoziție. Am făcut o analiză detaliată pentru Germania recent ce s-ar întâmpla dacă Germania nu și-ar extinde sistemul de uh, transmisie. Concluzia a fost că până în 2030 impactul ar fi destul de restrâns. Știți cu toții care sunt planurile ambițioase ale Germaniei în ceea ce privește extinderea uh, contribuției pe care o au energiile regenerabile. Dar totuși până în 2030 nu se vor înregistra prea multe probleme. Germania se poate descurca foarte bine până atunci cu sistemul existent. Bineînțeles, ar fi mai ieftin dacă s-ar extinde rețeaua de transmisie, pentru că atunci uh, pot optimiza sistemul. Prin urmare, sistemul de transmisie este, unul foarte, este o verigă foarte importantă. Iată în linii mari ce putem să facem. Există multe posibilități care ne permit să flexibilizăm sistemul uh, de aprovizionare cu energie electrică. Există provocări, într-adevăr, dar acestea pot fi abordate. Și ultimul uh, punct despre care doream să vorbesc, nu prea mai am timp la dispoziție, așa că am să încerc să fiu cât se poate de uh, succint, să trec în, repede peste el. Și anume, cum putem promova energia regenerabilă în viitor? Sunt multe posibilități care există, sunt uh, folosite în Europa, și mulți dintre dumneavoastră știu că avem uh, tarife garantate, avem prime de alimentare garantate, există licitații care devin tot uh, mai populare în zilele noastre și există multe căi prin care putem încuraja um, energiile regenerabile. Se vorbește de asemenea tot mai des și despre cât de importantă este convergența și asistăm într-adevăr la eforturi în acest sens. Sunt uh, multe state care uh, fac eforturi pentru, aș, uh, pentru a scădea, pentru a scade, scuze, tarifele la energie. Multe state au tarife garantate în acest sens. Am făcut o analiză a sistemelor existente în Europa, ce sisteme funcționează, care nu funcționează și am tras niște învățăminte. Sunt niște învățăminte mai puțin convenționale. înțelepciunea populară ne-ar spune că avem nevoie de mai multă armonizare, de mai multă convergență. Da, avem nevoie, dar trebuie să privim și în altă direcție. Și sunt trei vectori aici de care trebuie să ținem cont. După cum vă spuneam, multe state oferă un cadru um, de încredere, pentru că multe și dese schimbări de politici suminează încrederea investitorilor. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de riscurile de investiție. Sistemele pot fi concepute, pot fi proiectate în mai multe feluri. Anumite tipuri de sisteme generează mai multe riscuri pentru investitori. Da, spune vorbitorul, am să mă, op, mă, să mă apropii de sfârșit. Deci, uh, prin urmare, uh, reducerea riscurilor s-ar traduce într-o diminuare a costurilor. Uh, și în ultimul rând, e întotdeauna mult mai ieftin dacă te adaptezi la nivelul de tehnologie um, și la condițiile de piață. Am văzut că recent au scăzut prețurile la energie regenerabilă și trebuie nu neapărat să ne schimbăm sistemele, dar să ne adaptăm uh, sistemele și uh, schemele de sprijin. Uh, prin urmare, e posibil să extindem contribuția energiilor regenerabile. Acestea pot fi integrate în sistemul, în rețelele electrice. Sunt provocări, dar le putem face față. Și când vine vorba de sistemele de sprijin, e mai degrabă mai eficient din punct de vedere al costurilor să ne adaptăm decât să țintim înspre o armonizare și convergență de plină. Mulțumesc! Nuoširdžiai dėkoju profesoriui, ponui Corneliu Blocu. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Uh, mulțumim și domnului Bloc pentru prezentare. Dragi colegi, a sosit și domnul comisar Tajani. Mulțumim pentru prezență, ne face o deosebită plăcere să vă primim uh, la reuniunea noastră. Vă mulțumim uh, că ați acordat timp din agenda dumneavoastră încărcată și aceste reuniuni. O să-i dau cuvântul domnului comisar care va vorbi despre uh, legătura între energie și uh, competitivitate economică. Știu că e traducere, deci o să vorbesc în limba mea. Parlamentari naționali, încontrul de oggi... Doamnelor și domnilor deputați, întâlnirea de astăzi este deosebit de importantă pentru a include subiectul energiei în contextul unei reveniri la o politică industrială modernă și competitivă. Așa cum știți, Comisia Europeană și-a fixat un obiectiv. 20% din PIB înainte din anul 2020 să provină din, de la industria manufacturieră. Peste câteva săptămâni vom prezenta o comunicare care va da și o contribuție importantă la Consiliul European din februarie, unde se va des vorbi despre competitivitatea sistemului industrial și face parte din uh, planul nostru de a avea un compact industrial în plus față de compactul fiscal, pentru că trebuie neapărat să sprijinim economia reală. Și pentru a avea o politică industrială nouă și modernă, trebuie să discutăm despre mai multe teme importante și să ne concentrăm și trebuie să permitem accesul companiilor la investiții, la capital. Trebuie să finanțăm și formarea și de aceea politica energetică este parte integrantă a acestor obiective. Nu întâmplător, cu ocazia Consiliului din iunie, s-a dat Comisiei Europene această sarcină de a pregăti pentru Consiliul din februarie la anul o listă de evaluare a impactului politicii energetice în domeniul industrial și împreună cu colegii mei comisari punem la punct această evaluare care, așa cum am spus, va fi prezentată cu ocazia Consiliului din februarie 2014. Avem niște obiective foarte ambițioase. Ne gândim până în 2050 la o schimbare radicală a sistemelor energetice și, prin urmare, și a economiei noastre. În timpul acestei perioade de tranziție, ne avem mai multe etape, 2020, 2030, și de aceea avem nevoie de răspunsuri adecvate pentru a însoți această perioadă de tranziție. Măsuri pe termen scurt, măsuri pe termen mediu, care să aibă un impact cât mai scăzut asupra, din punct de vedere al costurilor, mă refer, asupra societății și asupra economiei. Dar este nevoie de voință politică, pentru că să nu pierdem din vedere principalul nostru cel, și anume de a îmbunătăți competitivitatea economiei europene pentru a permite reducerea șomajului. Ca să sprijinim ocuparea și creșterea, trebuie să nu pierdem din vedere niciun fel de activitate productivă. Numai așa vom avea o economie care creează locuri de muncă și în același timp o economie care nu um, poluează mai mult decât necesar. Este, cum spuneam, singura alternativă posibilă pentru a dinamiza competitivitatea noastră. Noi plătim curentul mai scump decât în China, îl producem la costuri mult mai mari, ori a face acest lucru este ca și cum uh, treci la cap fără să te doară, îți creezi singur o, o, o povară inutilă. Bineînțeles că nu e chiar atât de ușor să găsești uh, soluțiile, sunt de dreptul structurale, chiar și astăzi discutam despre acest lucru. Agenția de energie a făcut o analiză și s-a ajuns la concluzia că în Europa plătim de două ori mai mult decât în Japonia, de exemplu. Și apoi avem și prețul gazului natural, care este de trei ori mai mic decât prețul de import. Și apoi avem gazele de șist, un alt subiect căreia va trebui să acordăm atenția cuvenită. Consiliul European a fost destul de clar. Ni s-a cerut să continuăm. Eu cred că ar trebui să avem o abordare neutră față de această temă. Există, bineînțeles, îngrijorări din punctul de vedere al uh, mediului, dar nu putem să pierdem din vedere și uh, impactul pe plan industrial și economic. Statele Unite deja uh, fac pași de uriaș și se impun pe scena mondială datorită faptului că exploatează și sturile și au uh, energie la prețuri foarte mici. Europa nu poate să închidă ochii și să nu ia în considerare această problemă. Ar trebui să verificăm, fără prejudecăți și pe baza unor argumente științifice, dacă se poate exploata acest tip de gaz fără a dăuna prea mult mediul înconjurător, pentru că este o sursă energetică importantă pentru companiile noastre. Și avem multe alte instrumente pe care putem să le folosim pentru politica noastră energetică. Nu trebuie să fim prea timorați, să fim prea timizi. Doamna, um, domnul prim-ministru Cameron ne-a scris nouă Comisie Europene și ne-a cerut să fim fermi, să dăm dovadă de tenacitate. Eu cred că trebuie să facem o analiză amănunțită și inteligentă a impactului asupra mediului a exploatării acestui tip de energie și apoi să luăm deciziile care se impun. Pentru că acum uh, acest tip de exploatare nu mai este atât de costisitoare. Și să ne gândim și la taxele care sunt aferente subvenționării energiilor regenerabile. Acum toate taxele au crescut și pot să reprezintă 30 până la 50% din prețul pe care îl plătesc operatorii industriali. Deci componenta energetică are un uh, efect mult prea mare asupra uh, prețului final a, pe care îl plătesc consumatorii și acest lucru, bineînțeles, este nociv nu numai pentru industriile mari consumatoare de energie, dar, în general, și pentru uh, uh IMM-uri. Sprijinirea industriilor mari consumatoare de energie, de exemplu, industria uh, siderurgică și industria de fabricare a aluminiului, este indispensabil pentru a nu duce la pierderea prea multor locuri de muncă, ci și pentru că sunt niște industrii cu valoare strategică în um, întregul ciclu industrial. Și există realități industriale pe care nu le putem uh, nega. Dacă aceste industrie ar dispare din Europa, ar fi o mare lovitură pentru competitivitatea europeană. Sunt industrii cu o mare plus valoare nu putem și nici nu ne dorim să renunțăm la acest tip de industrie. Eficiența energetică este un răspuns posibil. Mai ales atunci când prețurile sunt mai mari, trebuie să reduci costurile. Investițiile în eficiența energetică sunt costisitoare și nu pot fi făcute decât pentru proiecte pe scară mare. De aceea ne confruntăm cu probleme noi. Și nu avem decât soluții alternative numite de localizare. Cine are de plătit energia prea mult riscă să plece acolo unde energia e mai ieftină, deci dincolo de frontierele Europei. Prin urmare, este indispensabil să facem o analiză foarte atentă a cauzelor, a costurilor și să evaluăm în mod atent și coerent rezultatele acestei analize. Trebuie să coordonăm mai bine și politicile naționale. De asemenea, este o prioritate ca sprijinul acordat acestor companii și um, raburi industriale mari consumatoare de energie să nu aibă un efect de distorsionare în general pentru piața internă. Dacă îmi dați voie, între paranteze, aș să vă vorbesc despre regulile în vigoare. Cele care au fost aplicate pentru piața internă și care, după părerea mea și subliniez, este părerea mea personală, aceste reguli s-ar putea să nu mai corespundă uh, peisajului actual. Industriile noastre energivore aveau o cu totul altă competitivitate, să spunem, în anii 50. Și totul depindea de consumul pe piața internă. Acum, cu situația geopolitică complet transformată, trebuie să fim în concurență cu realități precum din cea din China și din sud-estul Asiei sau din Brazilia, care ne obligă să ne adaptăm. Nu putem să nu fim în concurență cu alte companii, însă punerea în aplicare a regulilor ar trebui să fie adaptată vremurilor în care trăim. În ce privește calitatea aerului și protecția mediului, Um, uh, vis-a-vis -vis de energie pentru 2020. Și aici ar trebui să definim un nou nivel de ambiții, astfel încât să nu mai există o diferență atât de mare de preț la energie între Europa și principalii săi concurenți internaționali. Ca să atingem acest obiectiv, noi trebuie să folosim toate resursele disponibile și tot potențialul pe care îl avem, inclusiv de energie regenerabile, și să punem accentul pe cercetare și dezvoltare. Strategia noastră în ce privește reindustrializarea au în vedere tocmai aceste aspecte. Atunci când vorbim despre reindustrializarea Europei, vorbim de fapt și despre crearea unei politici care se ducă la economii de energie și la faptul că pariem pe energiile regenerabile. Nu va fi ușor, dar întotdeauna trebuie să gândim pe termen lung și să vedem cum putem face uh, cât mai multă economie de energie. Știți probabil că în ultimii ani o mare parte din producția noastră a fost delocalizată în China, unde principala sursă de energie este cărbunele. Prin urmare, China este responsabilă pentru cea mai mare parte de emisii de dioxid de carbon. Și în ultimii 10 ani am pierdut 350 de miliarde de euro de investiții din cauza faptului că au avut loc de localizările și nu mai reprezentăm decât 20% din producția mondială față de 40% înainte de uh, evoluțiile din China. Și dacă ne uităm pe celălalt mal al Atlanticului, ne dăm seama că gazul de șist transformă în mod radical economia americană, pentru că este foarte ieftin, pentru că se reduc în mod constant costurile electricității și industria europeană are din nou de suferit. Noi trebuie să facem așa fel ca viitorul mix energetic să țină cont de toate resursele noastre de energie internă. E adevărat că costul mare al energiei rămâne un element crucial pentru a putea relansa politica industrială europeană. Trebuie să găsim cel mai bun echilibru. Iar în ce privește gazul de șist, trebuie să facem investițiile necesare, deoarece dacă nu facem nimic, și gazul de șist rămâne un sector de explorat. Dar, cum spuneam, dacă nu facem nimic cu toate aceste instrumente pe care le avem la dispoziție, riscăm să pierdem și mai mult și să fim și mai puțin competitivi. Și decalajul între Europa și partenerii săi și concurenții săi va fi din ce în ce mai mare și Europa se va afla într-o poziție de slăbiciune. Cum vă spuneam, e vorba despre un raport elaborat de Direcția mea generală și în colaborare cu domnul comisar Oettinger. Și vom permite, vom, vom propune soluții concrete până la Consiliul din februarie. Un alt punct pe care trebuie să-l studiem în mod detaliat este programul de subvenții pentru energiile regenerabile din toate statele membre cu atât mai mult cu cât aceste energii nu au încă o răspundere în ce privește finanțarea uh, um, rezervelor și nu participă la rezervele de energie în caz de întrerupere a um, furnizării. Trebuie să ne dăm seama că energiile regenerabile sunt mult prea dependente de subvenții și Chiar și zilele trecute am discutat despre acest subiect la Parlamentul Italian. Mai rămâne și chestiunea renunțării treptate la centralele nucleare, care vor ieși uh, încetul cu încetul din funcțiune și care va fi uh, uh, sursa care va înlocui energia nucleară. Nu pierdem din vedere nici biomasa, pentru că dacă se reduce stocul de carbon din Um, aferent terenurilor și pădurilor va trebui să importăm. Deci trebuie să fim atenți, trebuie să găsim noi soluții pentru a reduce costurile ce privește energiile regenerabile, să îmbunătățim competitivitatea la nivel internațional a acestor surse de energie și să putem să ne respectăm obiectivele fixate pentru 2020. În plus, dezvoltarea energiilor regenerabile nu contribuie la atingerea obiectivelor din 2020 în mod direct, pentru că noul model de uh, economie verde uh, încă nu este, uh, nu funcționează ca pe roate, dar totuși ne dăm seama că măcar IMM-urile au acum uh, o altă mentalitate și încearcă să uh, subscrie la această nouă uh, economie, fie din dorința de a face de economii, fie pentru că doresc să se îndrepte către un sistem mai puțin poluant și mai ecologic. În ultimele misiuni pe care le-am făcut și unde am vizitat companii din sectorul economiei ecologice, mi-am dat seama că și în China sau în Israel există un interes pentru cunoștințele și experiența europeană în acest domeniu. Deci, practic, toate aceste eforturi pot să fie foarte importante pentru competitivitatea noastră, însă trebuie să fim mai curagio curajoși atunci când facem alegeri și să facem față cerințelor productivității industriale și implicit și să ținem cont de um, nevoile de pe piața muncii. Avem nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină Europa, de o piață integrată și să facem în așa fel încât sistemul nostru energetic să se transforme într-un instrument care să sprijine competitivitatea industrială obiectivul nostru final trebuie să fie să avem un sistem economic care să producă cât mai multe locuri de muncă. Este singura cale de a învinge criza. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Mulțumim, domnule vicepreședinte al uh, Comisiei Europene. Uh, vă ocupați de portofoliul antreprenoriatului și al industriei. Aș dori să dau cuvântul ultimului vorbitor în această Uh, rundă care va vorbi despre uh, eficiența energetică, gazul de șist în Europa. Aș dori să dau cuvântul domnului Randall Bowie. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, ca în următoarele minute să nu vă vorbesc neapărat despre gazurile, eh, gazele de șist, ci despre o alternativă la ele. Ce spunea domnul Tajani în legătură cu eficiență ca alternativă posibilă m-a marcat. Da, din punctul meu de vedere, într-adevăr, aceasta este poziția mea și nu numai mea, ci a mai multor experți în acest domeniu. După dezbaterea uh, Uh, de această dimineață, toată lumea apare să fie de acord în ce privește problemele. Costurile, tarifele la energie cresc, uh, uh, Europa pierde din competitivitate. Bineînțeles că deasupra noastră mai atârnă o sabie, cea schimbărilor climatice și la aceasta, la toate acestea se mai adaugă și alte probleme, problemele legate de poluarea locală, după cum probabil că știți că majoritatea orașelor din Uniunea Europeană încalcă normele în vigoare cu privire la emisii. Se emit uh, mult mai multe emisii poluante decât uh, o permite Organizația Mondială. Uh, deci, toate aceste emisii poluante creează și probleme de sănătate. Deci cum putem rezolva toate aceste probleme? După dezbaterea din această dimineață, am desprins o idee. Problema nu o reprezintă neapărat prețul energiei, ci costul energiei, respectiv suma de resurse de energie pe care le putem folosi. Apoi, trebuie să ne mai gândim și la în ce constă competitivitatea. Nu înseamnă neapărat să produci uh, uh, costuri, uh, bunuri la costuri cât mai reduse, ci să produci competitiv bunuri de calitate. Deci competitivitatea este un concept mult mai vast decât uh, credem noi. Bineînțeles că nu trebuie niciodată să uităm că dacă dorim să abordăm problema schimbărilor climatice, să o rezolvăm, Trebuie să obținem creștere. Pentru că creșterea ne va permite să generăm investiții, apoi trebuie să creștem uh, productivitatea muncii și a capitalului, și pentru a aborda, pentru a uh, combate problemele de sănătate, trebuie să reducem poluarea. Ce încerc eu să vă explic e că finalizarea pieței interne și folosirea acestei piețe interne ca uh, instrument pentru a uh, uh, obține um, eficiența energetică, am putea rezolva uh, o parte din problemele la care m-am referit înainte. Domnul Bloc, domn profesor Bloc, ne-a explicat uh, care este situația cu sursele regenerabile disponibile, energia solară, eoliană, geotermală, energia valurilor. <clears throat> Ehm, de exemplu, energia valurilor este o energie permanent, eh, disponibilă permanent, pentru că tot timpul sunt valuri. În legătură cu gazurile de șist, domnul comisar Tajani spunea că trebuie să fim prudenți în legătură cu ele, ori noi știm foarte clar, ni s-a dovedit că nu reprezintă o uh, alternativă viabilă. Am, am citit foarte multe studii. Uh, uh, SUA au o Uh, condiție cu totul, uh, cu totul specială, pentru că aproape jumătate din terenurile uh, Statelor Unite nu sunt locuite. Uh, și astfel se poate, face, se, face, se poate proceda la fracționarea hidraulică. Dar dacă aceste zone din SUA ar fi mai dens populate, uh, exploatarea gazelor de șist ar fi mai greu de realizat. Uh, mai, se mai pune și uh, problema uh, uh, gazelor poluante, <clears throat> emisiilor poluante generate de exploatarea gazelor de șist. Deci, cum spunea și domnul comisar, trebuie să fim pionieri în acest domeniu uh, pentru a fi cât mai competitivi. Să luptăm pentru calitate și nu pentru prețuri cât mai scăzute. În legătură cu eficiența, întotdeauna eu am fost fascinat de principiul trias energetica. În primul rând, trebuie să ne gândim la energia care nu este produsă. E nevoie de prețul la o jumătate de kilowat-oră pentru a produce un kilowatt-oră. Când dezvoltăm piața internă, avem nevoie de ca punct de plecare de energetică. Și apoi problema surselor regenerabile de energie. Uh, cred că dacă reducem cererea de energie înainte de a uh, acționa pe partea de ofertă, facem foarte bine. S-a mai vorbit în această dimineață de alte aspecte, de exemplu dezvoltarea piețelor de capacitate, deci cum putem să construim uh, capacitățile pentru a face față energiei intermitente. Apoi, reacția la cerere. E important să putem miza și pe implicarea consumatorilor, uh, pentru că ei să reducă la anumite perioade uh, cererea de energie. Uh, deci toate aceste elemente ar trebui să ne ajute să finalizăm piața internă a energiei. Dar, în orice caz, cuvântul cheie pentru mine este eficiența. Așa cum s-a spus în această dimineață, nu avem nevoie doar de interconectivitate, ci avem nevoie și de, o, de generarea de energie la nivel local. Și există mai multe posibilități în acest sens. Uh, izolarea clădirilor este un parametru foarte important în această uh, ecuație. Cam 40% din consumul de energie uh, provine din faptul că sau, se duce pe clădirile neizolate. Standardizarea e foarte importantă pentru finalizarea pieței interne a energiei, mai ales din perspectiva eficienței. E o condiție uh, sine qua non din punctul meu de vedere. Avem cerințe minime de uh, eficiență, avem de asemenea cerințe în domeniul ecodesignului, toate aceste uh, etichete, toate aceste norme uh, ne permit să finalizăm uh, piața energetică. Chiar și sursele regenerabile au nevoie de armonizare, de asemenea materialele rezistente. Uh, toate aceste aspecte uh, devin foarte importante în armonizare. Un, important, un aspect important în armonizare o reprezintă faptul că toate aceste norme devin globale și uh, uh, Statele Unite încep să adopte câteva uh, norme, câteva standarde în domeniul ecodesignului, la fel și China. Deci, normele europene încep să devină mondiale. Ele sunt, sunt, se numesc ISO. Și astfel se pot se, se încurajează și exportul, pentru că toată lumea vorbește despre același lucru, deci Uh, datorită normelor acelorlași norme folosite de toată lumea. Auditul energetic e foarte important. Trebuie ca mari consumatori energetici să uh, vadă cum pot să uh, uh, reducă consumul de energie reprezintă un uh, aspect foarte important și în acest domeniu sistemelor, sistemele de gestiune a energiei sunt foarte importante. Sigur că încă mai avem multe de făcut pentru a finaliza, pentru a desăvârși piața internă a energiei, mai ales din perspectiva eficienței economice, să eliminăm obstacolele comerciale, barierele comerciale, să nu avem uh, uh, uh, comportamente de tip cartel, să, redu uh, reduce, să facem economii de scară, de asemenea, recu recunoașterea reciprocă, standardizarea, justificarea sunt aspecte foarte importante pentru ca pe această piață să funcționeze. Apoi problema informării, apoi și aici intervine finanțarea europeană. Cele mai bune practici, cercetarea și dezvoltarea, schimbul de informații, cooperarea. Cooperarea este un aspect foarte important care nu trebuie uh, confundat uh, cu uh, concurența, deci uh, concurența între uh, legislația europeană, de exemplu, și cea americană. Avem nevoie de un cadru de reglementare pe termen lung, trebuie să avem o viziune pe, cu bătaie lungă. Pentru a reveni la dezbaterea legată de obiectivele de țintele obligatorii, Uh, literatura științifică ne spune că dacă avem nevoie de obiective, avem nevoie de obiective de eficiență. Doar dacă stabilim obiective în uh, domeniul uh, gazelor cu efect de seră, nu e suficient. Deci avem nevoie de ținte de eficiență care vor aduce cu ele și reducerea gazelor cu efect de seră. Și aceste obiective uh, Uh, de eficiență energetică ne vor aduce și flexibilitatea atât de necesară. În ce privește potențialul de economii, uh, aș dori să mai adaug câte ceva. Potențialul de economii în toate sectoarele este imens, se pare că ar fi cam de 40%, cel puțin până în 2030. Uh, în domeniul clădirilor de locuit 61%, în domeniul transportului 41%, industria 26%. E vorba de cifre importante totuși. Sigur că dacă ne uităm atent, ne dăm seama că izolarea clădirilor ar, ne-ar permite să facem cele mai multe energii de energie. E vorba de date care provin din studii foarte serioase bine argumentate. Deci dacă uh, toate clădirile ar fi izolate în statele membre, uh, deci data de renovare ar crește de la 1 la 3% cu uh, renovări în profunzime, astfel factorul de consum al energiei ar fi redus de 5 ori. E vorba de măsuri eficiente uh, Uh, și care ne-ar permite să reducem foarte mult uh, risipa de energie. Care ar fi beneficiile, avantajele eficienței energetice? S-a vorbit foarte mult despre ele, nu o să le trec pe toate în revistă, dar în orice caz pe această diapozitivă uh, Pe dreapta, de exemplu, aveți cu în verde venitul Uh, venitul disponibil. Deci, da, când faci o investiție, întotdeauna uh, poți să obții o, mm, un beneficiu pe care să-l reinvestezi. Uh, există un lanț, o, o cascadă de avantaje, deci se creează locuri de muncă, se crește competitivitatea, 500.000 de locuri de muncă ar putea fi create până în 2020 dacă potențialul de, de eficiență energetică ar, s-ar concretiza, ar deveni realitate. De asemenea, și bugetele publice, bugetele de stat ar scădea pentru că ar, n-ar mai fi nevoia de atâtea alocații de șomaj, de exemplu, și de alte alocații sociale. Deci, în orice soluție de ieșire din criză, eficiența energetică ar avea un rol cheie de jucat. Și cred că ar trebui să ne gândim puțin mai bine la acest aspect. Uh, de-a lungul istoriei, eficiența energetică și-a dovedit utilitatea ca uh, prim uh, carburant. Uh, aveți aici un calcul efectuat de Agenția Internațională a Energiei, conform căruia dacă nu ne reducem consumul de energie, cu timpul Uh, consumul nostru ar putea crește de 65%. Deci pentru noi uh, e foarte important să înțelegem că eficiența energetică este carburantul nostru principal. E surprinzător dacă ne gândim uh, care este potențialul acestor, uh, acestui uh, eficiențe energetice. Vă pot da un exemplu. Danemarca Danemarca are uh, impozite foarte mari pe energie și în ciuda acestor impozite a devenit totuși una dintre cele mai importante economii din uh, Uniunea Europeană. Deci acest uh, argument că fiscalitatea ucide industria nu stă în picioare dacă ne uităm la uh, exemple fruntașe precum uh, Danemarca. Um, mai multe studii recente au dovedit acest lucru. Nu există, deci impactul asupra Uh, sectorului privat, al consumului. Uh, nu este deloc negativ. Efectul asupra ocupării, al uh, creării de locuri de muncă este pozitiv. Foarte multe companii mondiale folosesc energie curată, cam 3% din PIB-ul danez provine din activitatea acestor companii care produc energie curată. Vă pot uh, da mai multe nume, Danfoss, uh, Vestas, Grundfos, uh, Rockwool, Siemens Wind Power și Velux. 10% um, din exporturile daneze de bunuri se bazează pe produsele energetice. E una dintre cele mai mari cote din lume. Aici puteți constata că uh, într-adevăr, eficiența energetică crește ocuparea. Aici aveți uh, o exemplificare în ce privește uh, dependența energetică. Danemarca este singurul stat din Europeană cu o, un export pozitiv de energie. Malta e în proporție de 100% dependentă de importurile de energie și uh, chiar în jocul graficului e Danemarca. Și aceasta datorită, datorită felului în care danezii gestionează energia. Foarte pe scurt, acum aș dori să mă refer la costurile potențialului de economisire a energiei. Deci dacă am uh, introduce recuperarea căldurii, deci izolarea, Europa are un potențial imens. În proporție de 20 până la 30%. Aici aveți potențialul de uh, economii de energie în industria cimentului, la fel și în domeniul industriei chimice și a petro, industriei petrochimice, potențialul este real. Business Europe, a, uh, Business Europe a dat o cifră înainte, deci uh, costul la energie este cu 40% mai mic în uh, SUA decât în Europa. E doar uh, o cifră, sigur că nimic uh, nu e valabil pentru totdeauna. În concluzie, piața internă trebuie să um, abordeze problemele legate de deci investițiile în eficiența energetică, dar trebuie să investească mai ales în locurile de muncă ecologice, verzi, ar trebui să fim în prima linie în acest domeniu și ar trebui să stabilim aceste obiective ținte în domeniul eficienței energetice. Aici aveți o fotografie care m-a impresionat foarte mult, poate ați văzut-o pe internet. E vorba de o probă Juno care a fost trimisă la în Jupiter. S-a folosit o praștie Uh, pentru ca Juno, proba de, proba de pe Juno să ajungă pe Jupiter. O tehnologie foarte simplă. E ca un, bol, un balet, un balet uh, cosmic. E pentru prima dată când un astfel de model a fost folosit ne arată cât de mici suntem în univers și apoi cât de importantă este tehnologia simplă care poate rezolva probleme foarte complexe. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Randall Bowie. Dragi colegi, după cum ați putut constata, o parte din invitații noștri și-au depășit timpul alocat, dar uh, prezentările lor au fost extrem de interesante. Înainte de a începe discuțiile, aș dori să vă reamintesc că reprezentanții parlamentelor naționale care doresc să intervină trebuiau să fi completat acele foi galbene, au făcut acela, acel lucru. Aceleași reguli ca de dimineață se aplică un minut pentru intervenție. Prin urmare, doi vorbitori din parlamentele naționale, un vorbitor din Parlamentul European. Dau cuvântul în primul rând unui coleg din Kosovo, reprezentant al Comisiei pentru Dezvoltare și Economie, președintele acestei comisii de altfel, domnul Sasha Cheia. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele. E vorba de doamna Sasha Cheia. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă spun că, la ora actuală, în Kosovo există doar un operator în ceea ce privește generarea de energie și uh, distribuirea acestei energii. Se pregătește la ora actuală legislație pentru deschiderea pieței. Împreună cu le, legislația europeană, există inițiative legislative și pentru energiile regenerabile și pentru acele companii care vin în Kosovo cu proiecte la scară mică. Sectorul gazului nu este inclus și nu reprezintă o parte importantă în uh, mixul energetic în Kosovo. Așteptăm uh, stabilirea de interconexiuni cu Albania, astfel vom crește capacitatea noastră de a ne integra în piața unică energetică. De asemenea, am inițiat un uh, proiect de construire a unei noi uh, centrale energetice. Dar am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește subvențiile și energia regenerabilă. Domnul Marcus Bayer vorbea de diferite aspecte ale mediului de afaceri și aș dori să vă întreb în ce fel subvențiile au un impact asupra politicii energetice și asupra mediului de afaceri. Tot domnul Bayer vorbea de diminuarea emisiilor. Aș dori să îl întreb în ce fel se poate genera un impact pozitiv pentru mediul de afaceri și în ce fel mediu de afaceri consideră că subvențiile sunt utile. În plus, subvențiile pot fi utile pentru mediul de afaceri pentru a încuraja folosirea energiilor regenerabile? Mulțumesc, dragi colegi! Dați-mi voi să vă reamintesc că dacă ne depășim timpul alocat, nu toată lumea va avea ocazia să ia cuvântul. Va trebui să vă întrerup am primit o, o întrebare în ceea ce privește diapozitivele. Dacă doriți, putem trimite prezentările în PowerPoint, le putem trimite pe adresele dumneavoastră de e-mail. Urmează Stanislav Ivan din Senatul Poloniei. Vă rog, succint! Mulțumesc foarte mult! Dacă priviți cei trei piloni ai uh, triadei energetice europene, putem spune că doar o abordare coerentă ar putea asigura condiții stabile pentru creștere în Uniunea Europeană. Ne-am luat angajamente de a reduce emisiile, iar acest lucru va periclita procesul de reindustrializare în Europa. Prețurile la energie sunt strâns legate de politica energetică și politica de mediu. Prețurile ridicate la energie sunt în defavoarea creșterii economice. Dacă prețul la energie ar crește cu doar câteva procente, ar avea drept consecință pierderea a sute de mii de locuri de muncă. Există riscuri considerabile în ceea ce privește manipularea sistemului de uh, comercializare a certificatelor de emisii, sistem ETS. Aceste certificate um, reflectă starea pieței și nu ar trebui să fie manipulate. Aș dori să vă atrag atenția asupra necesității de a reveni la creștere economică în Europa. prețurile certificatelor de emisie nu ar trebui să aibă niciun impact asupra prețului energiei, contribuind astfel la scurgerile de dioxid de carbon. Trebuie să ținem cont de specificitățile fiecărui stat membru și de condițiile geografice ale acestora, printre altele. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează un eurodeputat, domnul Iosef Imbrasios. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi când vorbim despre eficiența energetică, avem deja un obiectiv uh, principal stabilit pentru 2020. Acum, uh, dacă analizăm și datele statistice, dacă vedem cât de mult a crescut uh, consumul în ultimul deceniu, putem spera că ne vom atinge obiectivele. Eficiența energetică se traduce în, de pildă, renovarea clădirilor, un lucru foarte important pentru țările din Europa de Est. Și aici există un potențial considerabil pentru că putem atinge foarte multe când vine vorba de eficiență energetică, de economii în sectorul energiei. Dacă tot vorbim de energie regenerabilă, cum ne putem asigura că acestea au o pondere tot mai mare? Trebuie să oferim subvenții acelor cetățeni care folosesc în căminele lor energii regenerabile. Mulți vorbitori au amintit acest aspect. Au uh, subliniat că trebuie să sprijinim energia regenerabilă. Vă întreb, avem proiecte pe rol când vine vorba de subvenții pentru gospodările care folosesc energii regenerabile? Mulțumesc! Voi da acum cuvântul colegului nostru Elen Dioniti, Dionisos Stamenitis. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. E evident că avem nevoie de o politică energetică în favoarea creșterii și competitivității. Și pași importanți ar fi următorii. Să uh, folosim cadrul existent în Uniunea Europeană, politicile și orientările pentru uh, sectorul energetic și de mediu până în anul 2030, să diminuăm emisiile, să asigurăm uh, certitudinea aprovizionării, să investim în cercetare și dezvoltare, să punem accentul pe un amestec din alte tehnologii și o folosire judicioasă a resurselor existente. În acest sens, am, aceste politici ar putea să fie un adevărat motor de creștere. Și Uniunea Europeană e un pionier în ceea ce privește folosirea energiilor curate. Și ar trebui să folosim aceste avantaje pentru a obține cele mai bune rezultate o parte din aceste politici urmăresc să diminueze nivelul poluării și să îmbunătățească starea de sănătate a cetățenilor. Totuși, aceste politici au fost criticate pentru impactul pe care l-au asupra prețului energiei electrice, pentru că aceasta din urmă devine mai puțin accesibilă pentru consumatorii casnici. Iată de ce trebuie să punem în aplicare niște norme valabile pentru piața unică. Trebuie să folosim judicios resursele fiecărui stat membru, resurse în ceea ce privește combustibilii, și să asigurăm în același timp certitudinea aprovizionării. Așa putem crește competitivitatea în Uniunea Europeană, dar în același timp putem economisi energie și putem să îmbunătățim eficiența consumului în uh, gospodării mai multe surse regenerabile, uh, joacă un rol important pentru economia statelor membre. Iar uh, această constatare am făcut-o și în țara mea, în Grecia. Așa putem diminua costurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează Lena Svarsis din uh, Parlamentul Lituaniei. Aș dori acum să fac apel la uh, latura economică a Europei. De ce nu dați curs um, raportului Camerei Internaționale a Comerțului? Dacă sunteți suficient de inteligenți, ar trebui să faceți un proiect care să aibă o viziune pe 10-20 de ani. Ar trebui să vă dați seama că peste 10-20 de ani competitivitatea economiilor dumneavoastră va fi măsurată în funcție de eficiența energetică, nu în funcție de energia generată. Mai mult eficiență înseamnă mai mult profit și pentru industrie și înseamnă de asemenea respectare sporită a obiectivelor nu trebuie să ne orientăm înspre energia nucleară, înspre captarea și stocarea energiei. Energiile regenerabile devin tot mai ieftine pe măsură ce trec ani și peste 10 ani va fi cu siguranță competitivă și fără subvenție. Nu se poate spune același lucru și despre energia nucleară și despre uh, gazul de șist. Vorbiți așadar cu uh, Shell sau alte companii să investească în biogaz, nu în gazul de șist. Uh, vorbiți cu Parlamentul European uh, pentru a deschide calea rețelelor inteligente, pentru crearea de rețele în Europa. Doar așa ceea ce spuneți, ceea ce faceți, va avea un caracter durabil. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Prodi din Parlamentul European. You can ask an English question. Ehm, Vă mulțumesc. Vreau să mă bazez pe prezentarea domnului Bloc și să menționez prețul negativ al electricității și se spun că fie trebuie să avem acumulări de energie și acumulări de căldură și să folosim surplusul de producție de energie pentru a produce hidrogen. Și acest hidrogen să fie folosit, de exemplu, de uh, rafinării, de uh, fabricile de îngrășăminte care au nevoie de hidrogen pur. Așa am putea ajunge la un echilibru al rețelei electrice și în același timp să avem soluții tehnice de rezervă cu industria eoliană offshore putem să avem anumite uh, cantități de apă ce pot fi transferate, transportate și folosite drept rezervă pentru alte stațiuni offshore. Mi se pare un aspect foarte important și vă mulțumesc frumos pentru această prezentare care a fost uh, deosebit de interesantă. Și uh, Naționalul Parlamentul României să stau, spun... Din partea Parlamentului României are cuvântul domnul uh, Chiru, din partea României. Ședinte, s-a spus aici că în America există mai multă energie curată și mai ieftină și suntem de acord cu toții că așa stau lucrurile și consider din acest punct de vedere că principala provocare a Europei uh, constituie atingerea acestui uh, deziderat. Uh, dacă țin cont de declarația domnului Rand Alboui, cum că nu este important prețul, ci costul energiei, atunci consider, domnule președinte, că este oportună întrebarea cum pot statele europene să încurajeze proiectele de obținere a energiei din surse regenerabile, fără o schemă suport comună privind mixul de energie tranzacționat între țările europene, care să genereze aceeași valoare pentru componența regenerabilă, implicit o uniformizare a costurilor produselor și serviciilor la nivelul întregii Uniunii Europene. În opinia mea, rezolvarea uh, acestei scheme de calcul al prețului energiei tranzacționate între statele europene poate constitui un prim pas în uh, proiectul, uh, proiectul energetic european. Mulțumesc! Colegă Brute Vesăite reprezentantul Parlamentului Leton, uh, doamna Vesaite. Mulțumesc, domnule președinte. Competitivitatea economiei europene este strâns legată de această piață a energiei care să îl aibă în centrul său pe utilizator. Deci am dorit ca Comisia să facă o diferență foarte clară între prețul la țiței și prețul la gaze și să creeze și o piață competitivă, competitivă pentru gaz. Sunt de acord cu ce spuneau uh, experții în legătură cu eficiența energetică, mai ales în uh, domeniul uh, transportului, al uh, izolației clădirilor în construcții și așa mai departe pentru că, într-adevăr, e o provocare pentru noi. Secolul 21 ar trebui să fie secolul economiei ecologice, econo a economiei verzi. Deci nu mai e doar un obiectiv pentru Uniunea Europeană, ci pentru toată lumea. Deci vă invit să ne inspirăm din modelele pionierilor în acest domeniu al surselor regenerabile de energie, mă gândesc la Danemarca și la alte țări, pentru că acesta este viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Parlamentului European, domnul Correira de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să felicit președinția lituaniană pentru organizarea acestui eveniment. Aș dori să salut și parlamentarii naționali care participă la această uh, reuniune atât de interesantă. Îmi pare rău uh, că mm, cumva suntem uh, noi, europenii, suntem nepregătiți, ca să spunem așa, nu mai avem industrie și acum dorim să intrăm în competiție nu numai cu India și cu China, ci și cu Statele Unite, care ne uh, fură adevărate segmente de piață. <clears throat> Dezbaterile în această după masă pun în uh, evidență o contradicție, o uh, opoziție. S-a vorbit despre gazele de șist, despre globalizare, despre produsul industrial, și de faptul că Uniunea Europeană uh, dorește să atenueze efectele schimbărilor climatice, ori acum avem impresia că cărbunele din America de Nord uh, e o opțiune viabilă pur și simplu pentru că e mai ieftin decât cărbunele de la noi. Cred că, într-adevăr, ar trebui să încurajăm eficiența energetică pentru a reduce consumul de energie Apoi trebuie să garantăm aprovizionarea, pentru că adevărate țări uh, se află într-o situație de risc geopolitic, pentru că sunt total dependente. Uh, trebuie în acest sens să încurajăm rețelele transeuropene de energie, să combatem izolarea energetică, insulele energetice, să favorizăm cercetarea și dezvoltarea. E adevărat că Europa are avantaje concurențiale pe care trebuie să mizăm nu înțeleg ce se întâmplă în acest domeniu al surselor regenerabile, pentru că Europa a depus eforturi imense și mi se pare că acum pierde din entuziasm. Nu trebuie să ne lăsăm uh, abătuți sau, uh, uh, sau descurajați de metodele de calcul al uh, costurilor. Mulțumesc! Domnul David Cripa din partea Parlamentului Italian. Un plauso de apprezzamento agli interventi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i aplaud pe domnul Bloch și domnul Bowie. Cred că gazul de șist este de fapt o iluzie, un miraj și alte țări concurente din punct de vedere productiv ar putea să aibă această abordare. Până la urmă, istoria competitivității industriale va fi cumva echilibrat atunci când cu toții își vor da seama cum stau lucrurile cu gazul de șist, dar ar trebui să dăm un semnal pentru ceea ce se numește cea de-a treia revoluție industrială, ceea ce a spus Jeremiah Ufkin. Celălalt aspect e vorba despre eficiența energetică și țintele noastre în ce privește eficiența energetică. Da, eu cred că există aici potențial de creare de locuri de muncă pentru companiile noastre, mai ales pentru uh, toate cele care vor aborda acest nou model. Noi cred că stocarea de energie trebuie să joace un rol însemnat, însă împreună cu consumatorul trebuie să ne schimbăm stilul de a consuma. Trebuie să putem să avem tarife diferențiate pentru consumul diurn și consumul nocturn și de asemenea consumul trebuie să poată să aleagă. Și noi în Italia probabil că facem o mare greșeală cu sursele regenerabile, pentru că energia produsă în timpul nopții eh, din sursele regenerabile nu poate să fie consumată în timpul zilei și, cum spuneam, este o mare greșeală și o mare pierdere. Următorul de pe listă este domnul Benamati, tot din Italia. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte reuniunea din această după-amiază se bazează pe un subiect foarte important pentru țara mea, competitivitatea industrială și de aceea am apreciat discursul domnului comisar Tajani, care mi se pare foarte adecvat. Acum Europa ar trebui să treacă la politici de dezvoltare după aceste uh, politici care s-au concentrat asupra bugetelor și politica de dezvoltare a, industriei mi se pare deosebit de importantă, tocmai pentru a avea un plus de competitivitate, dar acest lucru este imposibil pentru o energie competitivă pe plan mondial și care să se împace cu economia de piață europeană. De aceea, eu repet ce am spus și azi dimineață, rolul pe care trebuie să-l joace piața nu poate să fie negat, mai ales în ce privește orientările sistemului, interconectările și gestionarea distribuirii produselor. În plus, chiar și din punctul de vedere al adevăratelor liberalizări de pe piața internă. Numai așa putem să ajungem la o scădere a prețurilor energiei pentru companii și consumatori. Încă un punct despre eficiența energetică. Nu ni se pare că printre celelalte aspecte de care, din păcate, nu pot să vorbesc pentru că nu am suficient la dispoziție, eficiența joacă un rol fundamental pentru viitor, pentru sistemul de cogenerare, dar și pentru sistemul industrial. De aceea, energia din sursele regenerabile trebuie neapărat să meargă mână în mână cu cercetarea și dezvoltarea. Mi se pare că ar trebui să ne gândim mai mult cum putem să ne uh, pregătim uh, pentru viitor atunci când punem la punct noi programe. Uh, Pascutine, Mulțumesc. Ultimul de pe listă. Uh, cu doamna Carvalho din partea Parlamentului European. Sper că nu v-am stâlcit numele. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut președinția lituaniană și să le urez bun venit și colegilor din parlamentele naționale. Am o întrebare care îl vizează mai direct pe domnul Baui. Sunt de acord cu această importanță a eficienței energetice, dar poate ar trebui ca noi, decidenții politici, să lăsăm și alte piste deschise pe lângă eficiența energetică, de exemplu să uh, investim în uh, cercetare și dezvoltare pentru a scădea prețul uh, surselor regenerabile. Am depus eforturi în acest domeniu, am făcut și, am făcut și câteva greșeli, am făcut și salturi înainte importante, astfel unele surse regenerabile Uh, nu au ajuns la maturitatea necesară. Unele dintre ele ar trebui să continuăm cu eforturile în acest sens, să continuăm cu finalizarea pieței interne și să găsim la surse alternative de energie și să vedem uh, cum uh, am putea să obținem surse alternative cât mai ieftin. Doar dacă combinăm tehnologiile, opțiunile putem să ajutăm Europa care este într-o situație specială. Nu avem resurse imense de energie. Doar dacă folosim acest uh, cocktail de soluții, putem obține energie curată, disponibilă și la prețuri uh, avantajoase în Europa. Mulțumim foarte mult! Au fost puse multe întrebări uh, au fost făcute observații foarte pertinente. Acum aș dori să dau uh, câte trei minute uh, oratorilor noștri, noștri pentru răspunsuri. În primul rând să dau, aș dori să dau cuvântul reprezentantului Business uh, Europe pentru comentarii și observații. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul uh, Beirer. Mulțumesc pentru contribuții, sunt foarte interesante. Sunt mai multe aspecte la care aș dori să mă refer. Am notat, am luat notițe, am cam șase pagini, nu o să pot răspunde la toate întrebările, dar aș dori să mă refer la aspectele cele mai importante. Mai mulți uh, vorbitori uh, de la Parlamentele Naționale și Parlamentul European au vorbit despre interconectare și piața internă. Sigur că și noi suntem uh, de acord, întru totul de acord, e că dacă vrem să ajungem la energie la prețuri abordabile și să ne ținem de obiectivele pe care le-am fixat, trebuie să continuăm acest proces uh, de finalizare a pieței interne a energiei, ceea ce înseamnă mai multă concurență și interconectare. S-a vorbit de mult uh, despre acest subiect, e un subiect important și pentru Lituania și pentru peninsula iberică și de aceea este atât de important. În ce privește subvențiile, care ar fi impactul asupra companiilor. Sigur că dacă ai o rată de 11% pentru, pentru un proiect, da, clar că vei investi. Și, de fapt, acesta a fost și obiectivul subvențiilor pentru sursele regenerabile de energie. Cum am spus, noi suntem pentru sursele regenerabile, dar nu suntem pentru subvenții permanente și transferuri permanente atunci când ele sunt o povară și o uh, piedică în calea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și nu duc la, la mm, rezultatele scontate. În ce privește eficiența energetică, aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, pentru că uh, mi-a plăcut foarte mult intervenția pe care am auzit-o. Industria face foarte mult în acest domeniu al eficienței energetice, pentru că, într-adevăr, uh, e o problemă în multe cazuri. Uh, e, se fac investiții pentru că este modul cel mai eficient de a reduce nevoia de energie Însă, nu cred că e nevoie de un obiectiv, de o țintă obligatorie. Nu, avem nevoie de un sistem general care să uh, permită pieței să ajungă la soluția cea mai eficientă. În ce privește tehnologiile curate, și aici nu vreau să mă înțelegeți greșit încă o dată, ele nu reprezintă nu numai viitorul, ci și prezentul uh, Europei și le sprijinim. Uh, suntem pentru o transformare a economiei europene într-o economie cu emisii reduse de carbon, dar asta se face într-un anumit timp, cu, la, cu un anumit cost, cu un anumit preț, ceea ce, uh, ca să permită industriei europene uh, să fie competitive și ce spunea și colega din Portugalia la sfârșit, sigur că până la urmă trebuie să ne punem în context global. Dacă facem comparația cu uh, actorii importanți uh, pe plan mondial, ne dăm seama că pierdem din competitivitate și o problemă pe care trebuie să o abordăm. Încă un aspect în ce privește gazul de șist. Aici nu o să intru prea mult uh, în detalii. Știm că nu va rezolva problemele, nu vor rezolva problemele, dar și aceste gaze ar trebui să facă parte din cocktail, din mixul energetic și ar trebui să ne bazăm pe date concrete. Restul lumii uh, le exploatează. Noi nu spunem că trebuie să le exploatăm uh, cu orice preț, dar în orice caz, deocamdată nu avem decât o dezbatere la nivel de idei, uh, de mentalitate, de mituri și nu credem că ar trebui să ratăm această opțiune valabilă pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii europeni, pentru că nu e o abordare corectă. Mulțumesc, domnule Peter. Uh, Aș dori acum să dau cuvântul domnului Bloch de la Universitatea din Utrecht. Thank you for all the input uh, that you have mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate contribuțiile dumneavoastră. Nu pot să abordez toate punctele ridicate, am să mă concentrez doar asupra unor uh, câteva aspecte. În primul rând, cum, poate energiile, cum pot energiile regenerabile să um, contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. Încă o dată, exemplu cel mai elocvent e Germania. Vedem acolo că energiile regenerabile au creat numeroase locuri de muncă, sute de mii de locuri de muncă, Chiar dacă au pierdut o parte din uh, aceste locuri de muncă pentru China, uh, în continuare grosul uh, activității în ceea ce privește um, energiile regenerabile, acele activități care generează valoare, se află încă în Germania. Doar acele aspecte legate de crearea de materiale ieftine au fost externalizate în China. Cu cât uh, se investește mai repede energii regenerabile, cu atât are de câștigat acea țară. În uh, continuare, a mai existat o întrebare referitor la cum pot fi încurajați consumatorii casnici să investească sau să folosească energii regenerabile. Există mai multe exemple, uh, de pildă în Germania există un tarif garantat Există de altfel și alte stimulente, precum împrumuturi ieftine. Nu toate gospodăriile au suficiente economii pentru a face investițiile necesare. În alte state membre se închiriază instalațiile în acest sens. E un pic periculos, totuși, pentru că nu se poate întreține sistemul pe termen lung, dar într-o fază incipientă ar putea să dea rezultate. Există așadar mai multe alternative aici. Doctorul Prodi a pus o întrebare ce facem cu um, diferitele alternative. Energia e un vector foarte important și pe, atâta timp cât putem folosi energia electrică, e bine să o folosim. Mai bine să o folosim uh, la sute de kilometri departare dacă e nevoie, decât să o convertim în hidrogen la fața locului. O altă întrebare. De ce dispare entuziasmul pentru energiile regenerabile? Iată o altă din, din întrebările ridicate. Cred că Există entuziasm în continuare atât din partea cetățenilor cât și din partea guvernelor, dar la ora actuală trecem dintr-o situație în care energiile regenerabile reprezentau o mică parte la o situație în care energiile regenerabile joacă un rol tot mai important. Vorbim deja de energii regenerabile în termen de gigavați. vedem că există o latură favorabilă de asemenea scăderea emisiilor, scăderea prețurilor la energia electrică, creare de noi locuri de muncă. Există într-adevăr probleme când vine vorba de conectarea la rețea, dar acestea pot fi rezolvate. E un moment uh, crucial, am putea spune. Putem înregistra progrese, prin urmare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bloc. Mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebările ridicate. Am să dau acum cuvântul directorului general pentru Consiliul European pentru o economie eficientă din punct de vedere al energiei, domnul Randall Bowie. Mulțumesc câteva observații punctuale. În primul rând, mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, foarte utile. Ceea ce privește creșterea investițiilor în sectorul energetic. Da, și impactul pe care l-ar putea avea asupra costului energiei electrice. Cred că problema aici e că există un temeri uneori în ceea ce privește costurile investițiilor, dar costurile la investiții vor exista eh, peste tot, fie că vorbim de rețele, fie că vorbim de locuințe, dacă vorbim de clădiri, de pildă, e vorba de investiții necesare pe termen lung și dacă vorbim de viața utilă a unei clădiri, de obicei 20-30 de ani, uh, ciclul de viață al unei energii regenerabile de obicei de 30 de ani. Iată de ce randamentul al uh, randamentul unei investiții la valoarea sa netă este unul pozitiv. Există tehnologia necesară, tehnologia care permite economisirea de energie va scădea consumul în mod uh, considerabil. Într-adevăr, mai e uh, nevoie încă de câțiva ani pentru a pune la punct uh, tehnologia, dar deja se înregistrează rezultate încurajatoare. Randamentul investițiilor depinde într-adevăr de felul în care faceți calculele, dar dacă calculați bine, puteți obține niște rezultate um, încurajatoare mai trebuie să ținem cont când vine vorba de regenerabile și de uh, evoluția uh, curbei învățării. E important să punem accentul pe cercetare și dezvoltare, dar când vine vorba de, de a învăța, investițiile în tehnologii, de pildă, reprezintă o cale care ne permite să învățăm, să folosim cât mai judicios energiile regenerabile. Sunt de acord, într-adevăr. Trebuie să investim în cercetare și dezvoltare. Orice producem trebuie îmbunătățit în permanență, deci nu putem uita de cercetare și dezvoltare. Cele din urmă obiective în ceea ce privește um, de pildă țintele pentru eficiența energetică reprezintă, am putea spune, un instrument de piață. Și nu cred că am putea găsi un uh, instrument de piață mai eficient decât un obiectiv bine ales. Pentru că putem spune unui stat membru să calculeze um, care este consumul lor, cât pot economisi, cât ar putea economisi și le spunem apoi faceți acest lucru. Uh, pot beneficia de maximă flexibilitate, pot uh, lua în considerare condițiile locale, nevoile locale, beneficiază prin urmare de flexibilitate maximă și acea, aceasta e frumusețea obiectivelor. De asemenea, există posibilitatea de a implica piața, industria, investitorii, uh, pe termen lung, pentru ca toți acești actori să poată planifica. Industria are nevoie de timp pentru a crea, pentru a construi, de pildă, centrale. Um, nu se poate izola o clădire peste noapte. Prin urmare, factorii de decizie, factorii implicați, au nevoie de timp pentru a lua decizii pe termen lung și acest lucru va crește cererea, va crește uh, dezvoltarea, va crește ocuparea forței de muncă, va aduce tot felul de avantaje. Bineînțeles, consum eficient, dar și o pondere mai mare a energiilor regenerabile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bowie, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Timpul trece și întâlnirea noastră se apropie de sfârșit. Iată de ce trebuie să conchidem discuția de astăzi. În primul rând aș dori să-mi exprim mulțumirile față de Comisia ITRE a Parlamentului European. În deosebi aș dori să-i mulțumesc doamnei președinte Amalia Sartori și doamnei vicepreședinte, doamna Patricia Toia, care m-a ajutat să prezidez această sesiune din uh, această după-amiază. De asemenea, aș dori să profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor celor care au luat cuvântul, invitațiilor noștri. Am uh, ascultat diferite opinii astăzi, opinii care au uh, generat discuții utile între reprezentanții parlamentelor naționale și reprezentanții Parlamentului European. Aș dori să subliniez că o piață energetică eficientă nu poate fi atinsă fără interconectare. vorbitorii noștri au abordat și problema insulelor energetice, pentru că constatăm că există în continuare state membre care sunt insule energetice. Mă bucur că în timpul președinției lituaniene am reușit să adoptăm lista de 248 de proiecte de interes comun care vor permită atingerea obiectivelor de finalizare a pieței uh, unice și care vor uh, duce la dispariția insulelor energetice în viitor. Dragi colegi, dacă dorim să ne asigurăm uh, că atingem eficiența energetică, avem nevoie de un acord între statele membre. Comisia a spus că avem nevoie de reguli, avem nevoie de comunicări din partea Comisiei pentru a ști ce cale trebuie parcursă. Acest lucru este foarte important atât pentru sectorul industriei cât și pentru consumatorii casnici. În așa fel putem atinge mai multe oportunități uh, transfrontaliere pentru companiile noastre, pentru IMM-uri. Am aflat astăzi că sistemul actual favorizează marile companii în timp ce companiile de dimensiuni medii și mici nu prea au ocazia să uh, își uh, afirme prezența în acest sector. Privind spre viitor, avem nevoie de o strategie clară pentru energiile regenerabile. Acesta reprezintă viitorul în politica energetică europeană. Costurile lor uh, scăzute înseamnă că uh, acest tip de energie se va bucura de o popularitate sporită în viitor. Energiile regenerabile trebuie promovate în cadrul Uniunii pentru a evita uh, apariția unor rivalități între statele membre. Pentru a conchide, cred că discuțiile noastre de astăzi au subliniat încă o dată că finalizarea pieței unice este un proces uh, cu mai multe nuanțe. Trebuie să acționăm pe mai multe fronturi în paralel. Și mă bucur că în timpul președinției lituaniene am făcut progrese considerabile și sper că și viitoarele președin- președinții vor acorda suficientă atenție acestor obiective. Încă o dată, aș dori să o invit pe doamna Patriția Toia, vicepreședinte a Comisiei ITRE, să își prezinte opinia dumnea ei referitor la discuțiile pe care le-am purtat. Mulțumesc! Grație, e, pochisime. Mulțumesc! Voi fi foarte succintă ca să trag concluziile acestei lungi zile de discuții. Cred că au fost foarte intense și foarte profitabile. Vreau să mulțumesc președinției lituaniene pentru că a avut această idee, pentru că a făcut uh, propunerea pentru um, această uh, comisie în comun cu reprezentanții comisiilor de profil din parlamentele naționale și mă bucur că am putut să ne întâlnim Vreau să mulțumesc președinției lituaniene de asemenea pentru că în timpul mandatului dumneavoastră am putut să finalizăm mai multe dosare deosebit de importante. Deci cred că am avut o colaborare rodnică, nu numai în domeniul energetic, dar și în alte domenii. Și ne vom aduce aminte, ne vom aduce aminte cu mare plăcere de aceste șase luni de muncă. Și vreau să-i mulțumesc în mod deosebit colegului Zamaitaitis, sper că v-am pronunțat bine numele, care a coprezidat această după-amiază, uh, cum spuneam, foarte bogată în conținut. Vreau să vă transmit uh, și um, mesajul doamnei președinte Sartori, dar vorbesc cred că și în numele tuturor colegilor din uh, Comisia ITRE, inclusiv cei care au fost uh, raportori, cu privire la nevoia de a finaliza piața europeană a energiei și nevoia de a mm, face mari schimbări mm, de mentalitate și de politică, pentru că numai așa putem să avem o economie mai verde. Politica europeană are mult de câștigat de pe urma acestor schimburi care au loc între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Acesta este spiritul Tratatului de la Lisabona și uh, în a, aici um, vedem care este partea dificilă și uneori delicată a uh, politicii europene nu se iau doar niște simple decizii care apoi trebuie transpuse în legislația națională. Nu. Este vorba despre momente istorice, despre momente foarte importante în care suntem confruntați cu niște probleme, aceleași pentru noi toți și vrem să găsim soluții. Și ca de obicei, percepțiile sunt diferite de la un stat membru la celălalt. Dar avem această convingere că problemele sunt comune și inclusiv în domeniul energetic este foarte posibil să găsim soluții care să ne mulțumească pe toți. Cum spuneam, în pofida diferențelor dintre țările noastre. Un mixul energetic este o alegere națională, e adevărat, însă dacă vrem să existe integrare europeană, atunci trebuie să coordonăm alegerile pe care le facem pentru mixul energetic. Și mai ales reamintesc ce, a spus, ce au spus unii dintre dumneavoastră. Este foarte important să mărim eficiența consumului de energie și să scădem prețul energiei, pentru că doar așa vom avea dezvoltarea industrială și fără dezvoltare industrială nu putem să avem uh, dezvoltare în general și relansarea economică. Dar în ce direcție trebuie să se îndrepte această reindustrializare? Politicile de mediu sunt percepute doar ca o povară sau pot să fie și o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul industrial? Am văzut că uh, sectorul energiilor regenerabile a fost un uh, sector care și-a demonstrat potențialul industrial. Și în plus trebuie să investim în politica de cercetare. Vreau să reamintesc tuturor celor prezenți că în programul uh, Orizont și am aici colegi care au fost raportori principali sau raportori din umbră pentru Orizont, e bine, aici nu există doar capitolul dezvoltare industrială, ci și un capitol complet nou. Cum putem să folosim cercetarea în serviciul provocărilor noastre comune, că e vorba despre creșterea economică sau despre protecția mediului înconjurător. Și prin programul Orizont cred că oferim deja niște răspunsuri, să avem o cercetare care să servească interesele economiei. Și acest lucru se va face prin finanțarea structurilor publice și private, a universităților, a structurilor care sunt dispuse să uh, pună la punct proiecte care pot fi finanțate din Orizont 2020. Vreau să mulțumesc încă o dată oaspeților noștri, domnului Bowie, domnului Bloch, reprezentantului Business Europe și pot să vă spun că prezentările dumneavoastră vor fi puse la dispoziția tuturor participanților de către secretariatul nostru. Mulțumesc încă o dată președinției lituaniene și vă mulțumesc și dumneavoastră și vă urez drum bun. Dar kartą ačiū gerimo kolegė ir, na, iš tikrųjų, šiandieną. Vă mulțumesc, dragi colegi, încă o dată. Cred că putem să fim mulțumiți de această zi. A fost încărcată, dar a fost productivă. Președintele are amabilitatea să mulțumească interpreților. Vă mulțumim și noi foarte frumos. Na, pabaigai, mėly colegos, nesvarbu, kiek mes čia diskutuosime, kiek... Și indiferent de cât de mult timp consacrăm discuțiilor noastre, indiferent de câtă vreme discutăm despre energie, energie nucleară sau energie regenerabile, nu putem să uităm că săptămâna viitoare este Crăciunul și vrem să putem să mergem să ne împodobim brazii și vă urez sărbători fericite și să vi se aprindă lumina în fereastră. Mulțumesc!